Chiedo ai colleghi di prendere posto. Dragi colegi, rog frumos să luați loc. Così possiamo proseguire nei Putem să continuăm. Urăm bun venit doamnei înalt reprezentant, Federica Mogherini. Vreau să informez hemiciclul că mi-a parvenit o uh, cerere. A, nu ne-a parvenit nicio opoziție la rectificarea uh, anunțată ieri la orele 17 și ca atare aceasta se consideră adoptată. Considerăm uh, acum că putem să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, declarația doamnei înaltă